spune președintele. S-a încheiat astfel dezbaterea. Votul va avea de asemenea loc mâine, începând cu orele 18. domnilor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Bach, este vorba despre drepturile pasagerilor în toate mijloacele de transport. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mobilitatea este un pilon al societății noastre moderne și asta a dus la creșterea uh, utilizării tuturor tipurilor de, uh, tra de transport. Între timp, aproximativ șase regulamente au fost uh, emise în acest sens, însă experiențele ultimilor ani ne arată că regulamentele actuale uh, au unele lacune și neclarități care duc la uh, aplicarea incompletă din partea întreprinderilor, dar și uh, la uh, cazuri în, în fața instanțelor. Salut uh, dorința Comisiei de a-și adapta, de a adapta reglementările de a consolida uh, aplicarea și de a oferi mai multe informații pasagerilor cu privire la uh, toate tipurile de transport. La ora actuală, în domeniul maritim și în domeniul uh, transportului cu autobuzul, uh, nu există reglementare, însă este nevoie de astfel de prevederi, mai ales pentru a uh, evita uh, distorsiunile concurenței și pentru a stimula inter, intermodalitatea. Considerăm că trebuie să existe reguli de bază care să, să se aplice tuturor celor patru tipuri fundamentale, uh, principale de transport, fără a uita uh, specificitățile fiecăruia. Solicit comisiei ca deja de astăzi să lucreze la, linii, la linii directoare care să se asigure că drepturile pasagerilor sunt respectate, că di discriminarea este eliminată, că se oferă informații pasagerilor uh, Uh, și că toate prevederile actuale nu sunt uh, slăbite. Aș dori să mă refer la câteva puncte esențiale ale raportului. În ceea ce privește informațiile și transparența, trebuie să se spună că drepturile trebuie să fie clar explicate și accesibile. Apoi pledez pentru o consolidare a asistenței oferite pasagerilor prin uh, personal format în cadrul unor helpdesk-uri și puncturi de informații. Trebuie să existe de asemenea reguli care să uh, elimine concurența neloială. În ceea ce privește utilizarea și aplicarea drepturilor, rolul autorităților naționale este esențial. De aceea trebuie să existe o bază de date europeană și o punere în rețea la nivel european a autorităților naționale în acest domeniu. Uh, crearea unui uh, clearing house, a, unei, a unui ghișeu unic pentru plângeri ar fi foarte bun. Um, de asemenea, în ceea ce privește responsabilitatea um, în caz de accident, de exemplu, trebuie să se preia uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție. De asemenea, un rol uh, important, un, un, foarte important și trebuie luate în considerare și persoanele cu dizabilități și cu nevoi speciale. Uh, nu în ultimul timp, nu în ultimul rând, în rândul companiilor aeriene, în urma crizei uh, au avut loc foarte multe falimente. Solicităm acțiuni din partea Comisiei în acest sens. De asemenea, aș dori să uh, fac referire la creșterea intermodalității. Sunt convins că drepturi uh, unitare pentru toți pasagerii uh, sunt, uh, trebuie să fie impuse și consideră și sunt baza pentru un bun sistem. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru ideile oferite pentru că m-au ajutat în darea de substanță acestui raport.

Dezbaterea cu privire la drepturile pasagerilor este foarte importantă. Raportul conține recomandări pozitive în domenii cum ar fi drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă, pasagerilor cu dizabilități, dreptul la informare și așa mai departe. Însă, există și un, uh, o expresie care nu se găsește în paginile raportului și anume uh, expresia servicii publice. Pasagerii au dreptul la moduri de transport uh, eficiente la prețuri accesibile. Nu putem în această dezbatere să trecem cu vederea un proces care se întâmplă în state, inclusiv în statul meu, prin care se distrug sistemele de transport și serviciile publice. Sub influența UE și F.M.I. se calcă în picioare drepturile lucrătorilor, se fac concedieri și se batjocoresc serviciile publice. În general, nu poți vorbi de drepturi ale pasagerilor fără să vorbești de toate cele de mai sus. Mulțumesc, domnule Ferreira. Domnul Banchi, un minut szeretnék gratulálni. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori cu această ocazie să îl felicit pe colegul meu, domnul Bach, pentru acest punct pe care îl discutăm. Felicitări! Sunt de acord cu tot ceea ce spune. Trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că informațiile sunt mai bune și că transparența este asigurată. Pe lângă asta, trebuie să Uh, ne uităm la armonizarea reglementărilor naționale, cred că s-au făcut uh, uh, propuneri foarte utile, de exemplu baza de date europeane, europeană. De asemenea, să, deci, să oferim și să adunăm la nivel european ceea ce este deja cunoscut la nivelul statelor membre. De asemenea, un subiect foarte important, turismul. Dorim servicii publice mai bune în acest domeniu

Mulțumesc, doamnă Țicău. Am să fac o excepție și am să-i mai dau cuvântul și domnului Pașca. Predsedajúci, vážený pán komisár, chcel by som podporiť túto iniciatívu na... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să sprijin această inițiativă pentru ca această legislație să fie extinsă. Va fi foarte bine pentru sectorul transportului nu pot să aplice anumite norme, uh, de exemplu numai transportului aerian și să uiți celelalte uh, sectoare. De aceea avem nevoie de o abordare uniformă. Da, pentru, tocmai pentru că există intermodalitatea, dacă un anumit uh, mod de transport, să spunem, întâmpină o dificultate, pasagerul trebuie să aibă posibilitatea unei alternative cu un alt mijloc de transport și uh, compania de transport va ar trebui să fie cea care se asigură că um, pasagerului respectiv îi uh, se oferă această alternativă, tocmai pentru că a existat o dificultate cu uh, primul mod de transport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașca. Aici se încheie procedura Catch DI și în încheiere îi dăm cuvântul din nou domnului comisar Pibalx. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor George Bach și membrilor Comisiei TRAN pentru munca depusă în domeniul drepturilor pasagerilor. Dezbaterea a fost foarte constructivă de când Comisia a prezentat propunerea de aplicare mai coerentă și mai eficientă a drepturilor pasagerilor europeni în toate modurile de transport. Această comunicare a fost prezentată la sfârșitul anului trecut și aș avea un comentariu referitor la acest raport. Comisia este de acord cu obiectivul de a consolida cadrul existent într-un singur regulament transmodal, însă pe termen mediu. Regulamentul privind drepturile pasagerilor în domeniul maritim și uh, tra transportului cu autocarul trebuie încă să fie aplicate, nu au fost încă implementate. Aceste moduri de transport sunt importante și uh, convergența drepturilor pasagerilor va fi cu siguranță un progres în acest sens. Comisia este de acord cu crearea unui uh, formular de plângere unic pe plan european pentru toate modurile de transport. Există deja un formular unic în domeniul aviației. Comisia intenționează să dezvolte formulare și pentru alte moduri de transport, ținând cont de specificul fiecăruia. De asemenea, Comisia este conștientă de impactul pe care îl are falimentul companiilor aeriene asupra pasagerilor. Falimentul Malev, de exemplu, a fost bine gestionat și s-a utilizat o abordare proactivă de informare și au fost promovate alte companii uh, care au oferit tarife scăzute de salvare. Cu toate acestea, este nevoie de soluții ca să ne asigurăm că pasagerii nu rămân de izbeliște și că își primesc banii înapoi rapid. De aceea, Comisia intenționează ca în mai 2012 să vină cu noi soluții. Și nu neapărat soluții de natură legislativă, pentru a asigura o implementare cât mai rapidă. În cele din urmă, chestiunea transparenței prețurilor în domeniul aviatic este tratată prin mai multe acte legislative, cel mai uh, notabil, regulamentul serviciilor aeriene. Vreau să informez pe stimații deputați că acest act legislativ trece la ora actuală printr-un control de adecvare ca să se vadă dacă își îndeplinește scopul inițial și dacă trebuie sau nu să fie revizuit. Comisia va transmite rezultatele Parlamentului European la momentul potrivit. Activitatea Parlamentului European în domeniul drepturilor pasagerilor refer, uh, oferă Comisiei uh, orientare în acest sens, mai ales dată fiind uh, apropiata revizie a regulamentului privind drepturile pasagerilor. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar. Aici se încheie dezbaterea și acest raport va fi votat mâine la ora 18. Se încheie aici ordinea de zi pentru astăzi și vreau să vă mai spun că sesiunea se continuă mâine, 23 octombrie, la o oră neobișnuită și anume la 8.30. Vom continua până la 14.30. Vom avea o pauză